17 ianuarie, reluăm lucrările. Procesul verbal cu textele aferente din 17 ianuarie vă sunt puse la dispoziție. Și acum, comunicările președintelui.